Consiliului și ale Comisiei cu privire la protejarea denunțătorilor. Του Συμβουλίου και της Νέας în numele Consiliului și a noi sale președinții, dau cuvântul domnului Corciov. Domnule vicepreședinte al Comisiei, onorați uh, deputați europeni, vreau să încep prin a vă spune că este prima mea apariție în uh, fața Parlamentului European de când uh, Slovacia a preluat prima, pentru prima dată președinția Consiliului European săptămâna trecută. Pentru mine este important să vă spun că avem încredere că în numele Consiliului vă pot spune că suntem gata de o strânsă cooperare cu Parlamentul European. Avem uh, priorități bine definite și uh, contez pe dumneavoastră pentru sprijin, pentru a ajunge la rezultate concrete pentru că acestea sunt mai importante decât oricând. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a discuta uh, chestiunea protecției denunțătorilor un număr de evenimente și de cazuri uh, recente au uh, adus în atenția noastră rolul denunțătorilor și au generat o conversație la nivel uh, global pe această temă. Când acționăm pentru protecția interesului publicului general, denunțătorii joacă un rol important pentru că ei dezvăluie uh, um, actele um, greșite și acțiunile dăunătoare. Este um, crucial ca ei să fie protejați legal, pentru că este foarte important ca ei să poată trage semnul de alarmă fără a trebui să plătească pentru asta cu uh, locurile lor de muncă, cu reputația lor și chiar cu viețile lor. Protecția denunțătorilor face acum obiectul uh, mai multor instrumente internaționale, precum uh, îndrumările pe 2012 ale OCDE, recomandărilor uh, Consiliului Europei din 2013, care încurajează statele membre să creeze un cadru pentru protejarea denunțătorilor și stabilește un, o serie de principii în acest sens. Lucrările noastre la nivelul UE au inclus uh, mai multe acte legislative care pri, cuprind prevederi privind denunțătorii, de exemplu protejarea acestora și a surselor uh, jurnalistice. Acesta a fost unul dintre subiectele discutate anul trecut când am discutat directiva uh, sectorilor comerciale. Se oferă uh, protecție, protejă, protecție denunțătorilor când ei semnalează activități ilegale cu condiția ca ei să fie acționate în interesul public. De asemenea, prevederile privind denunțarea sunt incluse în mai multe regulamente din domeniul serviciilor financiare. Există astfel de prevederi și la nivelul statelor membre, în special uh, în cadrul recomandărilor Consiliului Europei, pe care le-am menționat uh, anterior. În ceea ce privește legislația transversală la nivel european, în această privință, va fi la latitudinea comisiei să um, vadă dacă se poate face ceva acolo. Eu am uh, luat notă de obiectivul Parlamentului de a avea un cadru clar pentru protejarea denunțătorilor care să fie pus în aplicare până la sfârșitul lunii iunie care să fie um, creat până la sfârșitul lunii iunie anului, anului acestuia. Aștept cu mult interes uh, opiniile reprezentantului Comisiei în legătură cu acest subiect. S-a discutat um, s-au discutat în termeni largi și politice de integritate în sectorul public și privat în, din Uniunea Europeană. Consiliul uh, va analiza inițiativele Comisiei pentru măsurile europene necesare în această privință. Știu că ieri Consiliul Comisia a adoptat uh, o comunicare foarte importantă privind mai multe măsuri pentru sporirea transparenței și pentru uh, combaterea evaziunii fiscale, unde se vorbește încă o dată despre protejarea denunțătorilor și, în final, Comisia va evalua sfera de aplicare a um, noi măsuri la nivel european, respectând principiul subsidiarității. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Corcioc. În numele Comisiei are acum cuvântul domnul Katainen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să discut cu dumneavoastră protejarea acestui avertizor de integritate. Activitatea uh, acestor avertizori uh, uh, uh, poate uh, fi uh, acceptată acolo unde există uh, probleme uh, în instituțiile în care denunțătorii lucrează și există posibilitatea ca în felul acesta să fie dezvăluite inclusiv activități infracționale din interiorul acestei instituții. Comisia a întreprins pași necesari pentru a proteja pe avertizorii de integritate și inclusiv în instituțiile europene conform liniilor directoare care au fost adoptate încă în 2012. Statele membre clipa de față țări elaborează mecanisme demne de încredere eh, pentru a eh, raporta autorităților competente toate irregularitățile eh, instituțiile financiare, dar și alte entități trebuie să elaboreze asemenea măsuri de punere în practică a acestor prevederi și asemenea solicitări Uh, sunt uh, valabile și în activitatea firmelor și în alte instituții. Trebuie investit în uh, sistemul de protejare a denunțătorilor. Să ne gândim la scandalul Panama Papers, de pildă, și la rolul important al avertizorilor de integritate. Buinus and și din aceste motive, Comisia ieri a emis o comunicare care subliniază progresele înregistrate până în acest moment și ce s-a făcut pentru a se lupta împotriva uh, evaziunii fiscale și a activităților fiscale ilicite și pentru a promova o bună guvernanță fiscală la nivel global. În special, Comisia încurajează schimbul de bune practici pentru a crește această protecție la nivel uh, european. Din acest punct de vedere, vă atrag atenția asupra consultărilor publice care au fost lansate de Comisie până la al doilea colocviu în ceea ce privește drepturile fundamentale care va avea loc pe 17-18 noiembrie 2016. Această consultare publică, care va fi deschisă până la jumătatea lunii iulie, încearcă să primească părerile tuturor actorilor interesați și discuțiile actuale pe care le aveți în această seară în hemiciclu vor contribui cu siguranță la o mai bună reacție europeană. Pentru a rezuma, s-au făcut multe la nivel uh, european, acolo unde are UE competențe, pentru a crește protecția denunțătorilor. Și trebuie, deci, să evaluăm toate măsurile sectoriale la nivel UE, respectând în același timp principiul subsidiarității. Mă bucur să ascult părerile dumneavoastră și Comisia vă stă la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Katainen, și acum din partea grupurilor, din partea PPE, mai întâi doamna Pitera, două minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Convenția ONU împotriva uh, corupției, ratificată de toate statele membre, conține articolul 33 și articolul 33 în ceea ce este raportarea persoanelor cere statelor membre să creeze sisteme juridice care să garanteze uh, persoanele care raportează fapte de corupție împotriva consecințelor negative. Mm. Chiar și Convenția Civilă a Consiliului Europei conține articolul 9 care obligă părțile să îi protejeze pe denunțători. Ambele convenții arată că persoanele care acționează cu bună credință să fie protejate. Persoanele care denunță un asemenea fapt trebuie să fie protejate pentru că știu structura și modul în care funcționează o instituție, ele pot să reacționeze la problemele instituției și uh, consecințele unor fapte uh, de corupție. Activitatea acestora este esențială pentru raportarea neregulilor. De asemenea, de aceea protecția trebuie să fie garantată în întreaga Uniune Europeană, dar numai dacă astfel de activități de denunț sunt uh, făcute în, cu bună credință în interesul public. În uh, iulie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că uh, instanțele și statele membre trebuie să uh, îi apere pe denunțător numai dacă informațiile pe care le raportează sunt în interesul public în uh, noiembrie 2012, uh, aceeași instanță a spus că guvernele nu trebuie să restricționeze sau să reducă potențialul ca jurnaliștii și denunțătorii să uh, raporteze fapte ilegale sau practici ilegale. Dacă astfel de informații sunt uh, împărtășite cu bună credință și în interesul public. Un uh, sistem corect de protecție este esențial dacă dorim să eliminăm corupția din viața publică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Katainen, nu vreau să folosesc vorbe goale, ci să mă refer direct la mesajul nostru adresat dumneavoastră. Avem nevoie de o directivă orizontală, o directivă generală care să protejeze în general denunțătorii și nu doar la nivel sectorial. Este o chestiune de voință politică și nu de teme juridic. Am analizat lucrurile și există un temei juridic. Deci dacă comisia este pregătită să meargă mai departe decât o face în momentul de față, ar fi posibil. De aceea voi um, evalua ca pozitive observațiile din introducerea a Consiliului. Dezbaterea este una oportună din punct de vedere a momentului și este important ca lucrurile să se miște acum, pentru că Săptămâna trecută a fost uh, uh, dată o decizie împotriva unor denunțători care este o rușine. Acești oameni care acționează spre binele public trebuie celebrați. Și noi am uh, făcut acest lucru acordând uh, un premiu lui de del Tur în 2015. Acum, instanța îl condamnă pe același domn de Tur pentru ceea ce a făcut. Deci, acest lucru arată că există o greșeală, o eroare în sistem pe care trebuie să o reparăm. Încă o dată, avem nevoie de o directivă orizontală și nu doar de una sectorială, pentru că altfel activitatea noastră pe care o desfășurăm în Parlament atunci când este vorba de LaxLeaks cu raportul Comisiei Taxe, și când vom încerca să arătăm ce conțin și documentele Panama Papers uh, și vrem să ne raportăm la activitatea acestor denunțători, trebuie să o putem face și Parlamentul European vă va susține în demersul ulterioare. Mulțumesc, are cuvântul doamna Macovei. Mulțumesc

Mulțumesc, doamna Pagaza Untundua. Cuando oigo hablar de la... Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, aud despre directivele și regulamentele de care ne spuneți, este ca și cum uh, Uh, suntem uh, în uh, Alice și în Țara Minunilor, care alargă după iepure și nu-l prinde niciodată. Directiva din 2014 în ceea ce privește transparența și problemele din San Marino, Monaco și, uh, și așa mai departe. Panama nici nu exista la vremea respectivă. A fost o sursă anonimă care a oferit informații în legătură cu uh, compania din Panama și au fost uh, consecințe serioase. Aș vrea să cer Comisiei să ne prezinte o propunere legislativă care să ne, propun, uh, să ne protejeze împotriva unor astfel de sisteme și e nevoie de un sistem de o legislație orizontală uh, Uh, acum știm care sunt problemele, care sunt responsabilitățile noastre. După părerea grupului nostru, trebuie să uh, protejăm denunțătorii care joacă un rol important. Toate aceste surse trebuie să stabilească uh, instrumentele, uh, trebuie să sta, instituim instrumentele care să îi apere. Astfel de persoane care dezvăluie astfel de adevăruri trebuie într-adevăr să beneficieze de protecție. Așadar, sunt presiuni foarte mari și trebuie să înțelegem pur și simplu că nu putem să mai continuăm cu o situație de felul acesta. Impunitatea este lucrul cel mai rău pe care îl putem introduce uh, în instituțiile noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Rafael Tur a fost uh, condamnat pentru că a informat opinia publică ceea ce s-a întâmplat uh, sub responsabilitatea actualului președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker. PricewaterhouseCoopers dispunea deja de documente oficiale ale statului european. Apple și Google plătesc uh, mai puțin de 1% impozit pe profit, pierdem peste un miliard de uh, miliarde de euro anual din evaziune fiscală care lipsesc pentru uh, școli și sănătate. Antoine are mai multă verticalitate morală decât uh, mulți politicieni. <clears throat> A arătat care sunt neregulile într-o firmă și, în opinia mea, oamenii care denunță o faptă penală nu trebuie condamnați, ci uh, infractorii trebuie <clears throat> condamnați. Am, l-am apărat uh, pe Antoine de Tour în, uh, în fața instanței. Antoine a câștigat uh, premiul pentru cetățenie și activitatea sa a și fost uh, <clears throat> evaluată pozitiv de Parlamentul European și el are nevoie de protecție. Domnul Juncker spunea că este nevoie de o protecție la nivel european pentru denunțător, dar nu s-a întâmplat nimic. I-am rugat pe conservatori și socialdemocrați și liberali să nu uh, adopte directiva cu privire la secretul de afaceri înainte de uh, a garanta protecția denunțătorului. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, de aceea nu ne surprinde această condamnare. Protecția denunțătorilor ar trebui să se facă în baza articolului 23 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Eu susțin activitatea lui Denis și Comisia Europeană trebuie în sfârșit să-și facă treaba, pentru că altfel ar fi o rușine și mă bucur că acum uh, în unanimitate exprimăm această dorință de a proteja denunțătorii. Mulțumesc, domnul Duran. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Katainen, că ne-ați spus cât de important este să-i protejăm pe denunțători. Dincolo de cuvinte, cred că ar fi momentul acum să trecem la fapte. Iată o lume destul de ciudată. Trăim într-o lume în care persoanele care denunță acte frauduloase sunt trimiși în instanță. Cei care comit fraudele și care au fost denunțați n-au nicio problemă. Iată o lume în care jurnaliștii care îi informează pe cetățeni sunt relaxați, dar cetățenii care i-au informat pe jurnaliști sunt condamnați. Cine mai înțelege ceva? Cine poate înțelege libertatea presei, care se bazează pe dreptul la liberă informare? De ce nu ținem cont de drepturile celor care uh, lansează aceste uh, denunțuri? De ce trebuie protejați? Pentru că sunt păstrătorii uh, interesului general, sunt păstrătorii unei democrații deschise și transparente. Fie că vorbim de probleme de sănătate, de mediu, de probleme fiscale, de corupție. Uh, avem nevoie de aceste informații. Noi cu toții avem nevoie să-i protejăm pe acești oameni și nu să-i trimitem la închisoare. Domnule comisar, ar fi o onoare a Comisiei să respecte ceea ce i-a solicitat Parlamentul și să facă în așa fel încât foarte rapid să emită un text prin care să ia inițiativa noi vă solicităm, în numele grupului ecologiștilor, să faceți un text transversal european pentru a apăra interesul general, pentru a-i proteja pe acești oameni. Doamna Ferrara. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte fenomenele în creștere de corupție, legăturile din ce în ce mai strânse între multinaționale și societăți de consultanță fiscală care au ca uh, obiectiv evaziunea fiscală, activitatea fără scrupule a unor companii care cu comportamentul lor, la limita legalității, subminează sănătatea consumatorilor sau aduc uh, daune incalculabile pentru mediu. Sunt doar câteva exemple de fenomene extrem de dăunătoare pentru societate care trebuie combătute cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Autoritățile de stat nu reușesc întotdeauna singure să facă acest lucru pentru că astfel de fenomene sunt prin definiție oculte și dificil de descoperit. E necesar așadar să promovăm colaborarea din partea cetățenilor care trebuie să fie stimulați să denunțe comportamente incorrecte Uh, și activități ilegale de care iau cunoaștere. Pentru a face acest lucru este absolut uh, necesar să fie protejat denunțătorii. Actuala sentință de condamnare în ceea ce privește scandalul LuxLeak ne arată că nu mai este timp de pierdut. Mulțumesc, uh, domnul Prețel, văd că nu este în sală. Bine, pues în este caso toma la palabra la señora în acest caz are cuvântul doamna Le Mulțumesc, domnule președinte. În calitatea mea de raportor uh, asupra directivei cu privire la protecția uh, denunțătorilor, mă adresez dumneavoastră. Această directivă a fost adoptată pe 14 aprilie anul trecut, a fost publicată în jurnalul oficial pe 15 iunie pentru prima oară a văzut instituțiile europene, Parlamentul European, care a fost în avangarda propunerilor, să recunoască oficial, într-un text legislativ european, necesitatea de a oferi o protecție celor care uneori, în detrimentul vieților profesionale, sociale, familiale, personale, Uh, sunt uh, cei care raportează uh, o greșeală sau activitate ilegală activitate ilegală, misconduct, wrongdoing. Și avem încă o dată, uh, am săpat în piatră această exigență. În țara mea, Uh, am avut și scandalul LuxLeaks uh, și a început și uh, capitolul Panama Papers care ne-au arătat uh, zi de zi importanța uh, și utilitatea acestor denunțători în uh, dezvăluirea practicilor care încalcă ocolesc litera și spiritul legilor, normelor și principiilor noastre fundamentale. Deci, uh, cu câteva zile în urmă, un judecător din Luxemburg a condamnat uh, un denunțator în afacerea uh, LuxLeaks și asta în baza legislației din Luxemburg. Directiva a fost transpusă în legislația luxemburgheză și totuși lucrurile nu uh, respectă această directivă transpusă. Trebuie să asigurăm o protecție pe plan european, trebuie să existe abordare globală în instituțiile uh, europene. Domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, așa cum ați auzit, vă solicităm o directivă orizontală pentru a proteja persoanele curajoase care își exercită profesia cu mare responsabilitate cu con- și dau dovadă de maxim profesionalism și dau dovadă în plus și de un simț civic. Dar iată că până acum nu au fost protejați și Trebuie să spunem că fără activitatea acestor denunțători, instituțiile europene astăzi n-ar discuta cu pasiune, cu hotărâre, teme de evaziune fiscală, chiar și necesitatea de a avea transparență care lipsește în comportamentul multor subiecte, fie că e vorba de persoane individuale, cum arată Panama Papers, sau uh, companii multinaționale, ca în cazul LuxLeaks. Aceste scandaluri subminează credibilitatea instituțiilor. Dacă responsabilii nu sunt uh, condamnați, iar uh, cei care denunță nu sunt protejați. E nevoie de simț etic pentru că instituțiile europene nu trebuie să facă nicio derogare de la aceste principii. Cei care fac astfel de denunțuri trebuie întotdeauna protejate pentru că au demonstrat că sunt uh, conștienți de valoarea obiectivului de transparență. De aceea avem nevoie de o soluție care să îi protejeze și avem nevoie de o soluție rapidă. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Giambaschi. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, în proiectul de lege pentru secretele comerciale am considerat că corporațiile pot să nu anunțe informații care ar fi în detrimentul lor. Trebuie să stabilim niște criterii pentru a apăra sursele, pentru că altfel nu vom avea niciun fel de certitudine juridică și în același timp trebuie să avem elemente de siguranță specifice pentru anchetele penale. Inițiatorii sau denunțătorii nu ar trebui să fie transformați în infractori. Este un text complex și ar fi interesant să vedem ce urmează. Mulțumesc, domnul Urban. Gracias, presidente, señorías. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Uh, Panama Papers au arătat cât de important sunt denunțătorii, astfel încât să cunoaștem uh, fapte de spălare de bani, evaziune fiscale. Acum avem uh, o comisie specială a Parlamentului privind Panama Papers. Între timp, în ceea ce privește autoritățile um, ceea ce privește autoritățile nu este dimensiunea fenomenului, ci faptul că acestea sunt făcute publică. Și denunțătorii uh, nu sunt protejați. Este scandalos. Uh, că un uh, denunțător în dosarul Netflix a fost uh, condamnat. Trebuie să apărăm democrația și asta înseamnă să apărăm uh, adevărul, dreptul la informație. Iar denunțătorii riscă, își riscă viața pentru a ne oferi adevărul și datoria noastră este să-i protejăm. Mulțumesc, doamna Reda. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este datorită unor persoane precum Antoine de Tur și uh, denunțătorii anonimi din uh, Panama Papers că avem această dezbatere și de aceea Parlamentul solicită o protecție unitar la nivel european pentru acest denunțători. Pentru că chiar dacă acești denunțători au uh, dat publicității cazuri de evaziune fiscală, este clar că aceste activități ilegale depășesc uh, cadrul evaziunii fiscale. Este vorba de uh, cadrul legal. Nicio activitate și nicio legislație europeană nu poate funcționa fără protecția denunțătorilor, fie că este vorba de piața internă sau de altele. Calitatea activității noastre noastre se măsoară vis-a-vis de curajul nostru de a proteja pentru cei care protejează interesele publice și de aceea ne revine misiunea de a prezenta legislație orizontală pentru protecția denunțătorilor. Parlamentul solicită acest lucru de luni de zile și Consiliul este pregătit acum să aibă în vedere acest lucru. Iată că Comisia are în vedere acest lucru și se gândește la monitorizare, dar monitorizarea nu este suficientă. După cazul denunțătorilor din LuxLeaks, ce alte dovezi sunt necesare că în sprijinul ideii de a avea legislație. Sper așadar că Comisia va include în uh, program de lucru pentru anul viitor și o directivă orizontală pentru protecția denunțătorilor. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută m-a lovit în mod particular, pentru că două persoane care și-au demonstrat onestitatea intelectuală denunțând uh, practici scandaloase, precum cele din cadrul LuxLeaks, pe care le știam cu toții de mult timp, au fost condamnate uh, în speță de tur uh, la un an și ale la 9 luni. În schimb, avem o politică care susține un președinte precum Juncker, care timp de 20 de ani tocmai în uh, acea țară Luxemburg a promovat anumite politici. Cum poate ca justiția să vadă un cetățean european în momentul de față dacă instituțiile tac și nu, re- nu elaborează niciun regulament pentru a proteja aceste persoane și, în schimb, stimulează anumite sisteme de evaziune, așa cum a făcut-o domnul Juncker în momentul în care de Tur, Dale, Alceanu și de Sange vor fi considerați eroi și nu vor fi condamnați, abia atunci cetățenii vor putea crede în această Uniune. Noi, în schimb, credem în alta Europa. Mulțumesc! Domnul Maier se pare că nu este în sală, de aceea îi voi da cuvântul acum doamnei Ulsbock. herr eh, Mulțumesc eh, Comisiei și președinției că eh, că ați reacționat destul de rapid. În numele grupului social-democrat putem să fim mândri pentru că este extrem de important. Pentru că ai face să tacă pe cei care au curaj civil și uh, dezvăluie disfuncționalitățile, excrocheriile, fraudele, uh, ei sunt pedepsiți în loc să fie recompensați. Ei trebuie să fie protejați de lege. Raportul pe care l-am uh, votat astăzi a spus că uh, Comisia, în cel mai scurt timp, trebuie să prezinte cadrul juridic uh, clar care să garanteze uh, protecția uh, Uh, denunțătorilor în cazuri publice sau private. Este rapid, dar e nevoie de o propunere rapidă uh, asupra căreia să ne spunem uh, cuvântul în Parlament. Este o disfuncționalitate și trebuie să acționăm radical. Mulțumesc, domnul Gigold. Domnule Katainen, mă voi adresa direct dumneavoastră, pentru că ne cunoaștem din activitatea din cadrul Uniunii Monetare, Economice și Monetare, și trebuie să spun că astăzi, pentru cincea oară, am decis să creăm în sfârșit un cadru european pentru protecția denunțătorilor. Ați auzit că astfel de semnale vin din partea tuturor partidelor politice, indiferent de culoarea politică. Cu toții ne dorim ca Comisia Europeană să propună un cadru orizontal. Consiliul a confirmat că este înclinat să dea curs unei astfel de solicitări. Eu vă întreb, când anume veți demonstra că Uniunea Europeană este capabilă să acționeze? Când veți demonstra că veți uh, pleca urechea și la spusele Parlamentului, așa cum a promis domnul Juncker? Când anume veți transpune în realitate ceea ce ați promis? Ce ați formulat în ca și comisie în comunicarea dumneavoastră nu este suficient. Când va veni proba din partea dumneavoastră că puneți în practică aceste fapte, pentru că cetățenii europeni așteaptă acest lucru. Mulțumesc, doamna Rozier. Mulțumesc, domnule președinte. SwissLeaks, Panama Papers, LuxLeaks, chiar trebuie să mai lungim lista pentru a demonstra necesitatea denunțătorilor, necesitatea și vulnerabilitatea, pentru că săptămâna trecută Antoine Deltour și Rafael Alea au fost condamnați de justiția luxemburgheză atunci când au dezvăluit practic cel mai mare scandal fiscal din ultimele decenii. Astăzi am uh, votat concluziile Comisiei Tax 2 tocmai pe marginea acestor uh, uh LuxLeaks care n n-ar fi fost niciodată scrise fără ele. Traversăm o criză fără precedent. Uh, Trebuie să le demonstrăm cetățenilor europeni că putem uh, apăra, să îi putem apăra pe cei care apără interesul general. Trebuie să ne apărăm uh, libertățile, libertatea de exprimare și democrația. Parlamentul vorbește astăzi uh, despre denunțători la solicitarea grupului socialiștilor și democraților și Parlamentul tot timpul a cerut protecția denunțătorilor, pentru că protecția națională, atunci când există, este sectorială, este partajată, este fragmentată. Deci e nevoie de un text orizontal. Comisia ne-a venit cu argumente juridice care nu țin. Avem mijloacele de a găsi un, un temei juridic pentru a acționa astfel încât să-i protejăm într-un uh, cadru multisectorial pe denunțători în Europa. Și vă întreb, domnule comisar, vom ieși din status quo-ul care nu este acceptabil, avem nevoie de voință politică. Noi în Parlament o avem. Uh, vrem și așteptăm ca și Comisia să o aibă. Mulțumesc. Domnul Iavor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimate domnule comisar, uh, stimați colegi. Domnule Katainen, Ați vorbit despre reguli sectoriale și măsuri la nivel sectorial, măsuri din partea statelor membre. Acum o săptămână am participat la procesul lui Antoine de Tour și am fost de față când s-a pronunțat condamnarea, care este o expresie clară a faptului că ceea ce ne spune dumneavoastră aici nu mai constituie o protecție suficientă pentru denunțători. Actualele măsuri europene și actualele directive europene nu sunt suficiente pentru a îi proteja efectiv pe denunțători. Deci avem nevoie de reguli noi și nu mai avem timp. Condamnarea pronunțată la Luxemburg ne taie curajul, uh, la fel și uh, denunțătorilor de a pune la dispoziția opiniei publice informații de care societatea are nevoie. Trebuie să-i protejăm pe astfel de oameni și avem nevoie de pași rapizi pentru a proteja interesele Uniunii. Mulțumesc, domnul Cofod. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, comisar, numai cu câteva ore în urmă, acest uh, Parlament a votat uh, cu o majoritate covârșitoare uh, Uh, măsuri uh, foarte hotărâte pentru a îi proteja pe denunțători. Fără îndoială, um, acest Parlament nu va uh, accepta pedepsirea ca răzbunare a acestor denunțători. Nu este nicio îndoială că în momentul de față Europa nu îi apără uh, pe denunțătorii care uh, au curajul să vorbească. E nevoie de un cadru juridic puternic uh, care să îi protejeze. Trebuie să angajăm statele membre în legătură cu niște norme minime care să asigure ca scandaluri ca LuxLeaks uh, și Panama Papers să vadă lumina zilei. Sunt atât de mulți denunțători acum care se uh, tem de justiție pentru că au văzut ce s-a întâmplat în Luxemburg. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile folosesc uh, toate resursele pentru a pedepsi pe adevărații uh, infracțion, uh, infractori și nu pe denunțători. Prin urmare, vă cer să veniți cu un cadru juridic clar la nivelul Uniunii Europene în această situație, pentru că avem rapid nevoie de un astfel de cadru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Köster! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colegi, stimați colegi, condamnarea denunțătorului Antoine de Tour este o înfrângere pentru Uniunea Europeană. Așa ceva nu are voie să se repete. Nu se poate ca la nivel european să facem uh, progrese în pași de melc pentru a contracara evaziunea fiscală și a pune capăt paradisurilor fiscale, în timp ce denunțătorii și aduc un serviciu de neprețuit pentru democrație, pentru că este în interesul public să, ca publicul să afle de cazuri în care companii nu își îndeplinesc obligația de a plăti impozitele. Avem nevoie în Europa de o reglementare orizontală pentru protecția denunțătorilor. Comisia a încercat în ultima vreme să se ascundă în spatele unor argumente de ordin juridic pentru a ne spune că nu este posibil acest lucru. Așa ceva nu avem voie să permitem pentru că există un temei legal. Vă solicit să deveniți activi în sfârșit. Mulțumesc, doamna Ayala. Gracias, presidente. Sí. Mulțumesc, domnule președinte atunci când uh, vorbim despre transport, există protecție pentru cei care raportează abuzuri și incidente. Evident, trebuie să-i protejăm pe pasageri, pentru că acolo mm. există o cultură a securității. Ceea ce ne trebuie acum este o politică de securitate pentru protecția bunului uh, comun și bunăstării comune. Nu avem, avem nevoie de o abordare orizontală. Trebuie să-i protejăm pe denunțători, trebuie să le apărăm anonimitatea și să le oferim și protecție economică. Cred că uneori am tăiat uh, firul în patru. Trebuie să-i protejăm pe cei care au acționat uh, în mod anonim și care și-au pierdut până la urmă locul de muncă sau chiar viața, pentru că ei au încercat să atragă atenția publicului asupra abuzurilor și fraudei. Cred că trebuie să le fim uh, recunoscători acestor oameni, inclusiv domnului Bermejo, care a fost o victimă a propriului curaj atunci când a denunțat corupția și uh, abuzurile în instituțiile europene. Și până la urmă am, uh, încerc, am reușit să obținem uh, puțin ajutor, dar uh, pentru că nu exista un temei juridic, domnia sa a rămas într-o poziție de neacceptat. Din fericire, Curtea Europeană de Justiție a, a um, făcut ceva în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Marias, la intervențiile spontane. Πρόεδρε. Denunțătorii nu beneficiază de protecția uh, adecvată în uh, Europa. Lax uh, Leaks și numele de Uh, politicieni uh, și organizații care au ieșit la iveală cu ocazia scandalului Panama Papers ne arată uh, cât de important este să vedem toate acestea și care este nivelul evaziunii fiscale. Problema o reprezintă instituțiile europene. Agențiile europene au fost mult prea lente în abordarea, în gestionarea unor astfel de situații. Uh, Măsurile luate de comisie au arătat cât de lent este întregul sistem. Este necesar să înțelegem că spre binele public uh, acești oameni trebuie să-și continue activitatea și să fie protejați. Asta este în interesul um, tuturor europenilor. Domnul Jacovici svi govore o velikim temama panama papers luxleaks. Mulțumesc foarte mult. În temele principale, ca documentele Panama Papers, LuxLeaks, uh, nu aș vrea neapărat uh, să mă refer în detaliu, uh, ci mai degrabă la mii de denunțători care există și care ne ajută să combatem corupție. De aceea avem nevoie de standarde minime pentru protecția acestora, pentru că în Uniunea Europeană avem fraudă transfrontalieră, corupție transfrontalieră și de aceea și nevoia de a-i proteja pe denunțători uh, transfrontalier. Un exemplu din Croația. A existat o denunțătoare într-o companie națională petrolieră care a denunțat anumite lucruri din companie și care ai a avut probleme mari. Acum șase zile și altcineva care a denunțat carne de proastă calitate a avut probleme. Mulțumesc, domnule Pizzeios. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Corupția este un element care este legat de firea umană. Din păcate, ea continuă să existe la toate nivelurile de autoritate sau de management în organizații, în agenții și în corporațiile multinaționale. Este un secret pe care îl cunoaștem cu toții. Știm că corupția este dăunătoare statului și foarte puțin au curajul să dezvăluie aceste acte. Tocmai de aceea, în mod frecvent, acești denunțători devin obiectul răzbunării, iar ei nu doar că au curaj și etică, ei sunt păstrătorii binelui public și din acest motiv, motiv trebuie să-i protejăm. Uniunea Europeană trebuie să aibă un sistem de protecție pentru acești indivizi care dezvăluie acte de corupție, pentru că altfel uh, ne-am întrebat de ce nu fac liderii din Uniunea Europeană nimic. Mulțumesc, domnul Katainen. Thank you very much for... Mulțumesc pentru această dezbatere. Cred că suntem toți de aceeași parte a baricadei. Denunțarea uh, unor astfel de activități face partea din statul de drept. Din păcate, uh, nu, aceasta este situația în toate statele membre. De aceea este necesar să avem o bază, un temei juridic uh, solid pentru a proteja astfel de persoane care apără interesul public. Din păcate, nu pot să vă dau o dată exactă, pentru că a propunerilor, pentru că trebuie să evaluăm cadrul juridic. S-ar putea să pară plictisitor, dar uh, așa cum uh, protecția denunțătorilor trebuie să aibă un uh, temei juridic și noi trebuie să ne bazăm pe un temei juridic pentru a face astfel de propuneri. Trebuie să vedem care sunt competențele naționale și cele ale uh, Uniunii Europene. Înțeleg uh, uh, faptul că acest Parlament uh, cere un astfel de cadru juridic pentru că face parte din statul drept, interpretarea statului de drept și a democrației. Realitatea nu este atât de uh, rea, cum s-ar putea crede că n-ar mai fi loc de uh, alte măsuri. Comisia încearcă să acționeze uh, orizontal. Trebuie să facem acest lucru, dar nu suntem încă uh, siguri. Uh, sunt uh, activități uh, ilegale, cum ar fi spălarea de bani, uh, dezvăluirea secretelor comerciale și alte astfel de uh, fapte uh, Asta nu înseamnă că Uniunea Europeană are o competență generală uh, pentru a legifera în, cazul protecției persoanelor care dezvăluie astfel de uh, fapte. Vă mulțumesc uh, pentru voința dumneavoastră, dorințele noastre și trebuie să găsim o cale să rezolvăm această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. În numele Consiliului dau cuvântul domnului Corcioc. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere care consider că a subliniat în mod foarte clar problematica denunțătorilor și a protecției acestora. Însă, cred că acest lucru a devenit din și mai evident în contextul recentelor evenimente la care au făcut referire mulți dintre dumneavoastră. În al doilea rând, Comisia evaluează, așa cum spunea domnul Katainen, un eventual temei juridic pentru o, un cadru legislativ orizontal. Și de aceea aș dori să închei cu ceea ce am început uh, inițial. Dacă Comisia um, conchide după analiză că există un temei juridic, pentru o astfel de propunere orizontală, Consiliul va analiza lucrurile în consecință. Dar, încă o dată, spun, consider că această dezbatere a fost, în esență, extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult!